I suppose so. Good morning everyone, if you want to take your seats so we can... Bună dimineața, dragi colegi, vă rog să luați loc pentru a ne începe reuniunea de astăzi. Îi urez bun venit domnului Roberto Gualtieri, președintele Comisiei Econ. Le urez membrilor Econ, de asemenea, bun venit. Astăzi avem o reuniune comună în legătură cu dosarul taxonomiei. Cred că sunteți de acord cu ordinea de zi, deci considerăm ca fiind adoptată. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru colaborarea foarte bună. Le mulțumesc mai ales celor doi coraportori, domnului Caut și doamnei Pietikainen. Am prevăzut doar o oră pentru examinarea acestui proiect de raport, care are 123 de amendamente fundamente. Și vreau să vă spun de la început că mă bucur că cele două comisii și-au unit forțele pe acest dosar care face parte din pachetul de durabilitate financiară pentru a alinia fluxurile financiare cu emisiile scăzute, niște căi reziliente care sunt acum mai importante ca pentru a atinge obiectivele de la Paris și pentru a respecta agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. De aceea este esențial ca cele două comisii să colaboreze pe acest subiect și sunt sigură că vom reuși să colaborăm foarte bine pentru a transmite un mesaj puternic Consiliului. Deci aștept discuțiile în legătură cu acest proiect de raport. Acum îi dau cuvântul domnului Gualtieri, care ne va face câteva observații introductive. Vă mulțumesc foarte mult, e o plăcere să avem această colaborare conform articolul 55, o procedură comună pe un dosar extrem de important. După cum știți, avem puțin timp. Vom avea și un vot la icon după aceea imediat. Deci va trebui să ne respectăm programul, deci nu putem depăși această oră. Nu voi mai face alte comentarii, voi da direct cuvântul, le voi da cuvântul direct raportorilor. Sirpa. Domnule Eicot, sunteți foarte politicos. Sirpa, te rog. Mulțumesc. În calitate de co-raportor din partea Comisiei Envi, aș putea să încep. Deci, corab- noi, raportorii, ne-am ocupat de acest text și țin să-i mulțumesc colegului Basai pentru colaborare. Am reușit să soluționăm măcar o parte din acorduri și dezacorduri, să zic așa. Textul Parlamentului ia o abordare complet diferită în ceea ce privește fin finanțele durabile în legătură cu această taxă și o facem în conformitate cu termenii de referință. Și asta se oglindește și în raportul din proprie inițiativă, dar și în acest al doilea raport. Deci acesta este punctul de plecare. Care a fost abordarea comisiei? Să se raporteze doar opțiunile, să zicem, prielnice mediului, deci se stabilească o taxonomie pentru a defini exact care sunt uh, aceste uh, măsuri, deci să se vadă care e legătura cu emisia de dioxid de carbon și cu obiective de la Paris. Abordarea Parlamentului a fost următoarea. Noi considerăm că trebuie raportate toate uh, tot, toate um, impacturile pe care tot, orice fel noi considerăm că trebuie uh, raportat orice impact care are o relevanță asupra mediului mediului înconjurător. Deci asta trebuie să fie făcut um, și atunci când se stabilește politica de investiție, deci trebuie să se țină cont de toate acestea. Uh, noi ne referim aici la indicatori, uh, ca și în celălalt raport cu privire la dezvăluirea informațiilor și ideea este ca în această taxonomie și în raportul de dezvăluire a informațiilor, impactul asupra mediului să fie oglindit de niște indicatori pe care îi avem deja uh, elaborați împreună cu sectorul prim, uh, privat. Acel global benchmarking, alianța de benchmarking global, avem de asemenea instituții ca OCDE-ul, care au astfel de indicatori sau uh, indicatorii de la Agenția Europeană de Mediu, Eurostatul, de asemenea de la Comisie, um, a lucrat pe această temă. Avem și platforma cu privire la economia circulară, deci ceea ce trebuie să facem e să integrăm uh, pe aceste lucrări și să avem o abordare armonizare, armonizată în ceea ce privește raportarea și taxonomia uh, cu privire la acești indicatori. Deci, pe de o parte, să vedem ce se consumă, deci resursele, energia și apa, și pe de altă parte, să vedem care este impactul asupra ecosistemelor și emisiile separat, dioxidul de carbon, biodiversitatea. Acolo o să vorbim și despre criteriile legate de folosirea indirectă a terenurilor. De ce e important acest raport? Dacă începem să stabilim indicatori doar pentru companiile care uh, produc uh, ceva ecologic, le-am uh, împovărat practic din punct de vedere administrativ. Deci dacă ai o activitate ecologică, mod logic, n-ar trebui să-ți dezvăluiești impactul asupra mediului. Însă, al doilea rând, credem că nu prea poate fi definit foarte ușor ceea ce e ecologic sau nu. Există diferențe de nuanțe, de verde, putem spune aici, dar în sectorul construcțiilor, de pildă, nu poți spune că cimentul sau toate materialele, că betonul e un material ecologic, însă dacă emisiile sunt de 25% sau dacă sunt uh, folosite multe resurse pentru a produce așa ceva, da? Uh, impactul e diferit. De asemenea, trebuie ținut cont și de reciclare și de ce se întâmplă ulterior. Deci trebuie să există o anumită deschidere pentru piețe, pentru a vedea ce termeni de referință se folosesc pentru a defini activitățile care sunt prietenoase față de mediul înconjurător. Însă aici sunt uh, vizate practic toate sectoarele și acestea vor avea posibilitatea de a-și îmbunătăți activitatea pentru a o ecologiza pe viitor. Deci, abordarea Parlamentului stimulează, are aceste aspecte de stimulare. Asta se oglindește în sfera de aplicare. Sunt acoperiți toți participanții la piață. Discuția pe care am avut-o mai înainte în legătură cu instituțiile de credit sau în legătură cu creditele, deci trebuie să revenim din nou aici. Sirpa, uh, vă rog să trageți concluziile. Deci eu înțeleg că acestea sunt uh, niște standarde despre care vom discuta ulterior. Ultimul punct. Faza detaliată a clasificării taxonomice. Aici punem mai mult accentul pe, pe importanța biodiversității în comparație cu propunerea originală. Aceasta deci e tot și acum aștept întrebări dacă sunt. Vă mulțumim. Domnul Basei caută acum celălalt coraport. Aveți cuvântul maxim 5 minute, deci până în 5 minute. Mă voi strădui. Vă mulțumesc foarte mult. Mă bucur că e un dosar uh, Envy Ecor și o să membru în ambele comisii. E o combinație logică. Econ și Envy ar trebui să se... De fiecare dată trebuie să ne ocupăm dintr-o prismă dublă. Și mă bucur de data asta că într-adevăr așa face. Deci e o evoluție bună pe care o salut. În primul rând, îi mulțumesc Sirpe, raportoarea care se ocupă de dosar din partea Envy. Bineînțeles că venim de pe poziții diferite, din grupuri politice diferite și clar nu suntem de acord. Am avut niște discuții foarte dure între noi, însă rapoartele pe care le-am uh, publicat împreună uh, ne arată destul de bine în ce direcție direcție vrea să se îndrepte Parlamentul și așteptăm și discuțiile politice. La ce spus, uh, uh, Sirpa aș adăuga câteva lucruri. De multe ori eu am atitudine critică față de comisie. Însă de data asta chiar vreau să-i mulțumesc Comisiei Europene pentru propunerea asta vedeam cum deja încep să fie stresați. Deci chiar îi mulțumesc Comisiei pentru faptul că au înaintat această propunere. Avem mai multe propuneri legislative în legătură cu finanțele durabile, însă aici noi vrem să stabilim taxonomia și odată ce stabilim această taxonomie, bineînțeles, aceasta va fi folosită în toate aplicațiile viitoare, deci când statele membre vor veni cu uh, Uh, politici de finanțare ecologică, deci vor fi obligați să folosească această taxonomie verde și dacă facem treaba bine, vom stabili niște standarde globale și asta e foarte important. Deja am auzit reacții din afara UE, deci uh, ceilalți stau cu ochii pe noi să vadă ce facem. Deci e ceva uh, important. Deci chiar îi mulțumesc Comisiei pentru propunere. Deci UE ar fi un lider în ceea ce privește uh, finanțele durabile. Fiind spuse acestea, Acestea fiind spuse, când uităm la propunere, vedem că în anumite privințe comisia poate că a fost cam precaută și poate că noi uh, suntem prea ambițioși. Însă ceea ce contează e că prin această propunere vrem să stabilim o taxonomie care să uh, Uh, îndepărteze finanțele de la investițiile rele către cele ecologice. Deci Comisia vrea să definească acele investiții ecologice pentru a fi sigur că pe viitor o etichetă verde va fi într-adevăr verde. Deci să nu fie atenuat uh, uh acest uh, impact. Și noi spunem de asemenea că trebuie să judecată întreaga performanță și bineînțeles că există și un nivel unde performanța e neviabilă. Și e important de asemenea să lămurim un lucru. Bineînțeles că se face mult uh, lobby, mulți sunt stresați deoarece un ecologist se ocupă de raportul ăsta. Îmi dau seama de asta, sunt conștient. Însă ceea ce spun eu, eu că niciodată nu ar trebui să ne gândim doar la anumit sector, să definim impactul activităților economice. Despre asta e vorba și asta face și Comisia. Deci când, e, când o activitate economică are un efect pozitiv, gândiți-vă la emisiile de dioxid de carbon, atunci, dacă îmbunătățim performanța respectivă, deci dacă îți cazi emisiile, și deci pe partea ecologică, însă activitatea economică care va duce la o creștere a emisiilor de dioxid de carbon va fi, bineînțeles, considerată ca fiind neviabilă. Deci e vorba de definirea activităților economice. Asta înseamnă că toate companiile, bineînțeles, prin finanțarea ecologică, vor fi ajutate în această tranziție către o economie verde. Așa a spus și Comisia, e foarte important din perspectiva anului 2050, când vrem să avem uh, o economie neutră din punct de vedere a emisiilor de cu zero emisii. Deci vrem să existe asistență financiară pentru diferitele sectoare pentru a ne îndrepta în acea direcție. Și despre acea performanță e, voi, e vorba. Însă vorbim aici de, despre identificarea performanțelor atât pozitive cât și negative pentru a stimula corect această modificare a fluxurilor financiare. Acesta este lucru cel mai important pe care îl adăugăm eu și cu SIRPA la sfera de aplicare a acestei propuneri. Pe lângă asta, credem că sfera de aplicare ar trebui lărgită către și cei care vor trebui să aplice această taxonomie. Deci există o bază mai mare în întregul sector financiar Aici, deci lărgim sfera de aplicare, dar și, uh, o lărgim și în ceea ce privește dezvăluirea informațiilor. Deci trebuie să clarificăm că odată ce faci uh, anumite activități, acestea trebuie dezvăluite. Iată, cele 5 minute au trecut, mă opresc aici. La procesul de verificare avem uh, uh, adăugiri, un rol pentru EMSA. În orice caz, noi lucrăm pe baza propunerii Comisiei și încă o dată țin să-i mulțumesc Comisiei Europene pentru această propunere și aștept uh, cu nerăbdare dezbaterea pentru a vedea cu ce ce îmbunătățiri putem veni și uh, în cadrul amendamentelor. Mulțumim, Bas. Acum, raportorii din umbră. Două minute fiecare. Bonafè. Presidente, ma anch'io saluto con piacere... Mulțumesc și eu. Mă bucur foarte mult că avem aici o procedură comună între comisiile ENVI și ECON. Protecția mediului și dezvoltarea economică nu sunt în contradicție. Țin să le mulțumesc colegilor Aicaut și pe Ticainen pentru proiectul de raport complet pe care tocmai ne l-au prezentat. Însă aș vrea să fac un pas înapoi. Propunerea de regulament a Comisiei pentru a defini un cadru care să înlesnească investițiile durabile e un pasaj absolut fundamental pentru a avea o mai mare viabilitate a modelului nostru economic. Și în acest mandat noi am contribuit la stabilirea, la conturarea elaborarea unor cadre normative foarte importante ce țin de durabilitate. Mă gândim la dosarul cu privire la economia circulară sau la cel cu privire la economiile, la economia energetică. E o piesă aici dintr-o politică industrială durabilă, să știm că pentru a trece de la uh, regulă la realitatea, e nevoie de investiții. Și trebuie să înțelegem atunci când, un, uh, când o investiție e într-adevăr durabilă sau nu. Și pentru asta e nevoie de resurse economice. De aceea vrem să vedem ce anume activi- ce, care activități economice pot fi considerate durabile pe baza căror parametri deci să le evaluăm nivelul de durabilitate. Și asta poate contribui la creșterea fluxurilor de investiții pentru aceste activități. Printr-o reprezentare corectă a beneficiilor, dar și a riscurilor, cum au spus coraportorii. Să vedem care sunt riscurile unei investiții, să creăm condițiile pentru a lua niște decizii de, informa, de investiție care să se bazeze pe niște informații corecte. Deci să avem aici, practic, uh, uh, un cerc virtuos. Noi, social și democrație, vom prezenta amendamente pentru a consolida eficacitatea și ambițiile de-a lungul a trei dimensiuni ale durării durabilității, cea de mediu, însă nu uităm de asemenea de uh, guvernanță, dar și de aspectele sociale. Doar când vorbim de durabilitate, mă gândesc mai ales la cea de natură socială. Vă mulțumim, doamna Gentile. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu pornesc de la ceea ce spunea adineori doamna Bonafe. Această reuniune comună e rezultatul muncii noastre în comun, dar e clar că ar trebui, bineînțeles, să ținem cont și de uh, provocările de natură socială, deoarece va fi o trecere foarte dificilă și foarte complexă, deci către o altă economie. Lumea finanței uh, ar trebui să fie un instrument important pentru a însoți și pentru a uh, individualiza toate instrumentele necesare pentru însoțirea acestei tranziții și pentru a începe acest uh, proces de reflexie politică. Deci e un semnal important pe care trebuie să-l transmitem cetățenilor europeni în aceste clipe când uh, încercăm cu greu să transmitem uh, acest mesaj și anume că avem o uniune care este mm, atentă la ceea ce li se întâmplă cetățenilor printr-o politică de mediu care în ultimii ani uh, s-a consolidat. Deci noi vrem să facem trimitere aici la niște finanțe care nu se gândesc doar la îmbogățirea investitorilor, ci și la o îmbunătățirea nivelului de trai. a calității vieții cetățenilor. Deci împreună ne vom colabora pentru a obține cât mai multe rezultate și vom încerca să găsim un echilibru bine bineînțeles, între acest efort politic de a transmite un semnal important cetățenilor în această fază delicată a dezbaterii politice, pe de o parte, și pe de altă altă parte, trebuie să uh, protejăm acele companii care vor să uh, fie de acord cu această provocare. Vă mulțumim foarte mult, domnul Luche. Good morning, and uh, thanks to the colleagues for their comments uh, so far. I'm speaking on... Vă mulțumesc. Eu uh, iau cuvântul în numele colegei Kate Swinburne, care, din păcate, nu poate fi aici. Deci, rău sprijină mare parte munca comisiei și cele trei propuneri regulate de regulamente care au venit. Această taxonomie fiind una din cele trei măsuri. ECR-ul crede că ar trebui să fim foarte atenți la ce s-a făcut deja până acum și să ne asigurăm că există o consecvență în întreg pachetul cu privire la finanțele durabile. În ceea ce privește cerințele de dezvăluire, articolul 4 din regulament. Să vedem că acestea se potrivesc cu cele de raportul cu privire la dezvăluire. Nu vrem să avem o dublare a cerințelor uh, care ar duce la scăderea calității datelor pe care trebuie să le produce. De asemenea, să vedem și ce se întâmplă cu acei termeni de referință cu privire la emisiile scăzute pe pentru încurajarea tranziției. Deci să nu avem niște categorii strict binare. cre ul vrea să profităm, să se profite de pe urma tendințelor de pe piață în acest domeniu și să ne stabilim legislația în conformitate cu asta. Acum, referitor la taxonomie, câteva comentarii. În primul rând, salutăm extinderea sferei de aplicare pentru a include și instituțiile de credit. E logic, dat fiind că finanțarea prin bănci joacă un rol esențial. Însă trebuie să existe lămuriri suplimentare în conformitate cu ce s-a discutat la dosar cu privire la dezvăluirea informației. Să vedem dacă asta se aplică tuturor servicii, serviciilor de retail, de împrumuturi sau serviciilor care se asigură comparații. De asemenea, să vedem care este situația celor produse care sunt etichetate date sau comercializate ca fiind durabile. Să vedem de asemenea care va fi și impactul unei etichete de impact negativ eventual. Salutăm de asemenea folosirea de indicatori, de criterii de evaluare tehnică și de asemenea Uh, să ne dăm seama că și în sector s-au făcut deja multe și uh, la nivel de state membre. Deci există deja anumite taxonomii la dispoziția investitorilor. Salutăm un nivel crescut de standard însă nu credem că ar trebui să trecem din vedere practicile la nivel nivel internațional. De aceea, nivelul de flexibilitate e important în timpul acestei tranziții. De aceea ne bucură să vedem în articolul 14 că se conform, confirmă nevoia de a um, lua în considerare acele stranded uh, assets. Acum ALDE. Doamna Dear rapporteurs, thank you for delivering an extensive and comprehensive Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc raportorilor pentru acest uh, raport cuprinzător. Am negociat cele trei dosare în numele liberalilor și am, deci, o privire de ansamblu asupra întregului pachet și asupra rolului pe care urmează să-l joace taxonomia. Și anume să fie o limbă comună, un dicționar ar a ceea ce înseamnă să fii uh, durabil și asta nu înseamnă o listă rigidă de definiții, ci un instrument practic care poate fi folosit pentru a defini cum este durabilă o activitate. Un astfel de instrument trebuie să fie flexibil, adaptabil, deschis la inovații într-un uh, domeniu care evoluează foarte rapid. Nu este dorit uh, și nici necesar să avem o nouă propunere privind uh, raportarea și publicarea de informații. Dragi colegi, în următoarele luni vom crea bazele pentru un cadru durabil care va, solicit, care va constitui uh, o bază pentru legislația din viitoarele decenii în acest domeniu. Mulțumim, domnul Gerbrandi. Um, and I always also want to um, to thank the Commission for. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa să mulțumesc și eu Comisiei pentru propunere și să subliniez importanța enormă a acestui domeniu, a finanțelor durabile. Am uh, văzut că um, din nou au crescut emisiile de CO2 în lume cu 2% mai mult decât în 2017 și în 2017 uh, am avut din nou o creștere față de anul precedent. Este esențial ca investițiile, um, instrumentul cel mai important către o economie durabilă, să fie redirecționate înspre uh, Uh, investiții uh, verzi. Sunt uh, destul de critic față de propunerea Comisiei. Știu că taxonomia este importantă, dar se putea face acum 10 ani asta. Următorul pas este nu numai să definim ce sunt investițiile verzi, ci să redirecționăm toate investițiile într-o direcție protecție durabilă. Și cred că raportul 2014 și uh, urmarea sa din acest an de la Comisia Globală privind economia și, medi- și clima uh, a făcut câteva sugestii bune. Uh, este a arătat că mii de miliarde de investiții în infrastructură din următoarele decenii, uh, dacă vor fi făcute în mod uh, ecologic, vor putea și ver durabil, vor uh, avea un mult mai mare efect. Deci obiectivul nu este să avem 5% investiții, ci ideea e să avem la final 100%. Uh, investiții durabile. Asta este ceea ce mi se pare uh, important și rapoartele multiple arată asta. Deci trebuie ca acest domeniu să fie un criteriu în politica uh, fiscală, în investițiile publice și trebuie și acum închei, doamna președinte, Trebuie să avem o taxonomie nu numai la tot ce este uh, verde, ci și, tot, și la tot ce este industrial. Domnul Papadimulis. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc uh, celor doi coraportori, domnului Aicaut și doamnei Uh, Pietikainen, chiar dacă este clar că există diferențe și între ei doi, dar ce au prezentat ca un compromis uh, între pozițiile lor este un punct de plecare satisfăcător pentru dezbaterea noastră. Eu voi lucra pe această bază. Am să depun multe amendamente încercând să uh, Um, înverzi mai mult uh, textul, să sprijinim investiții în toate sectoarele economiei, investiții care să fie însă uh, prietenoase cu mediul și pentru um, societă, pentru societățile locale. Europa n-ar trebui numai să urmeze obiectivele naționale. Națiunilor Unite, ci să fie un lider în atingerea acestor uh, obiective. Trebuie să creștem uh, și nivelul de responsabilizare. Deciziile trebuie să fie luate democratic. Comisia a propus un text ceva mai bun decât cele cu care suntem obișnuiți. Iar Parlamentul European trebuie să încerce să-l facă și mai bun. Asta înseamnă că trebuie să ne îndepărtăm de influența lobbyurilor, pentru că lobbyiștii au senzația că comisia este de fapt foarte verde. Asta trebuie să facem, să uh, protejăm uh, mediul. Și noi trebuie să facem și mai mult uh, decât propunerea comisiei Comisiei pentru că avem o responsabilitate față de cetățeni. Trebuie să protejăm și uh, inter uh, interesul public. Mulțumesc. Mai dorește cineva să in intervină? Doamna Grostet. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, planul de acțiune pentru finanțarea creșterii durabile adoptat de Comisia Europeană în martie este binevenit și este important uh, să ne dăm uh, seama din ce în ce mai mult că ne trebuie un cadru pentru a putea evalua Um, activitățile economice. În Franța, la finalul lunii noiembrie, la Paris, a avut loc uh, Climate Finance Day, un eveniment uh, consacrat finanțării durabile și uh, Oxfam au publicat cu această um, ocazie un raport care le reproșează celor șase bănci cele mai mari uh, din uh, um, Franța că nu și-au um, respectat uh, angajamentele. Băncile în Franța au Uh, investit 43 de miliarde în energii fosile și numai 12 în energii regenerabile. Deci este esențial să continuăm, să mergem mai departe și mai repede. Asta se referă la investițiile publice, la reglementări, Uh, există deja perspective în anumite state membre. Uh, investitorii instituționali trebuie deja să publice, uh, să raporteze criteriul, criteriul de mediu în investițiile publice, însă lucrurile nu avansează suficient de repede. Diferențele de investiții sau lipsa de investiții este foarte mare. În clădiri, în vehicule, toate acestea trebuie uh, luate în considerare. Este necesar ca statele membre să nu mai investească în uh, energiile fosile. Mulțumesc, doamna E Un minut. I also want to thank... Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc și eu Comisiei pentru propunere, însă aș vrea să subliniez că de o vreme avem, investițiile se uh, îndepărtează de energiile fosile și merg înspre energiile verzi. Înțeleg că sectorul financiar are nevoie de reguli clare pentru a sprijini uh, finanțarea durabilă, însă intenția uh, propunerii poate avea efecte negative. Întâi, taxonomia și definițiile trebuie să se bazeze pe legislație UE existentă. Nu putem pur și simplu să inventăm uh, investiții. Nu putem să creem uh, definiții noi uh, din nimic, poate care se și uh, contrazic cu uh, legislație existentă. Avem nevoie de un sector financiar în care toți actorii să fie încurajați să uh, țină cont de uh, domeniul climatic. Cred că și uh, clădirile și casele ar trebui incluse pentru că sunt foarte importante. Mulțumesc, domnule Gualtieri, vă dau noastră cuvântul. Mulțumesc. Peter Schmidt, timp de două minute. Președinte al Observatorului uh, pentru Dezvoltare Durabilă. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invi invitație. Voi vorbi în germană, pentru că mi-e mai ușor. Mulțumesc pentru invitație. Ehm, noi cei ehm, de la CESE ne bucurăm că ehm, se discută despre finanțare durabilă, dar nu este suficient. Suntem mult prea departe. Trebuie să trecem de la economie lineară la una circulară, la o economie economie fără emisii de carbon, iar cifrele arată foarte clar asta. Am avea nevoie de un nivel de investiții de un bilion. Asta spune și Asociația Patronatelor din Uh, Germania și când uh, vedem uh, acest proiect, e clar, că nu merge suficient de um, rapid. În CFM ar trebu- am avea nevoie de 40% din buget ca să, să facem unele progrese. Lipsește uh, însă în totalitate chestiunea uh, dimensiunii sociale, pentru că nu e vorba numai de ecologie, ci și de aspectele sociale. Vedem ce se întâmplă în alegeri. Uh, oamenii se simt înstrăinați, uh, dacă se separă uh, aspectele de mediu de cele sociale. Trebuie să vedem și în ce direcție discutăm. Uh, se definește competitivitatea, dar în funcție funcție de cantitate și nu de calitate. Și dacă am reușit să includem acest aspect în uh, discuțiile privind finanțarea, ar fi ideal. Tocmai de aceea abordarea Comisiei mi se pare insuficientă. Multe dintre uh, elementele menționate de raportorii din umbră le sprijinim și noi. Mulțumesc! Mulțumesc! Avem și un reprezentant al Comisiei, Martin Sport. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte! Pentru Comisia Europeană, Finanțe finanțele durabile sunt o prioritate cheie. Salutăm eforturile Parlamentului European de a progresa rapid pe acest uh, dosar important. Iar taxonomia este o piatră de temelie a cadrului pentru uh, finanțare durabilă. Ne bucurăm că cele două comisii și-au unit forțele și discută despre acest subiect împreună. Finanțele durabile uh, înseamnă introducerea acestui element în toate politicile noastre. Exist, este urgent să acționăm, am văzut uh, dovezi uh, îngrijorătoare că provocările cu care ne confruntăm sunt mai mari decât am crezut. Sperăm că colegiuitorii vor reuși să ajungă la un acord la acest dosar cât se poate de repede. Pentru că, da, situația este urgentă, mai ales în domeniul climatic. După cum a spus și Bas Eichhout, Uniunea Europeană are oportunitate de a fi lider pe acest dosar. Comisia Europeană uh, face apel la partenerii globali uh, Trebuie să reușim să urnim pe toată lumea. Tocmai de aceea atingerea unui consens între Parlament și Consiliu va fi crucială, pentru că numai atunci vom putea arăta că suntem lideri. Comisia lucrează zi și noapte. După cum știți, avem un grup de experți dedicat privind uh, finanțarea durabilă, care ne-a ajutat la dezvoltarea dezvoltarea acestei taxonomii, lucrăm și la taxonomia climatică, iar rezultatul va fi disponibil anul viitor. Sperăm că vom avea cadrul legislativ uh, gata și pentru asta. Am luat notă de amendamentele uh, depuse de Parlamentul European și uh, cu mare plăcere vom coopera cu toți deputații pentru a se ajunge la un acord constructiv. Mulțumesc! Mulțumesc. Mai avem uh, intervenții spontane? Vă rog, doamna Beres. Îmi cer scuze că n-am fost, cam ratată prima dată. Um, da, vom vorbi deci despre taxonomie diferit de dosarul uh, privind raportarea sau dezvăluirile și benchmark-urile. Însă avem nevoie de o abordare comună și la Envi și la Con. Mă îngrijorează puțin uh, perspectiva uh, conform căreia la indici am avea un fel de nișă și nu am avea o coerență între întregul, în, între, în întregul pachet. Cei responsabili privind indicii, indicatorii nu sunt uh, prezenți, dar cred că ar fi esențial ca în dezbaterea de taxo privind taxonomia să uh, includem și uh, ceea ce se va întâmpla cu indicatorii și invers. Pentru că dacă nu, credibilitatea Parlamentului European uh, ar fi afectată. Mulțumesc. Acum, uh, coraportorii uh, au cuvântul pentru concluzii. Sirpa. Mulțumesc pe scurt, da. Parlamentul și în alte rapoarte a subliniat cât de important uh, este coerența între cele trei rapoarte. Ar fi o tragedie dacă diferitele părți ale legislației ar uh, avea direcții diferite. Deci uh, da, trebuie să ne asigurăm că există o coerență între cele trei acte normative. Apoi, la această propunere, ce ne dorim este să armonizăm informațiile existente, nu să schimbăm legislația existentă. De exemplu, la uh, ILUC sau la alte domenii. încercăm să punem la dispoziție informații coerente investitorilor. Deci, din nou, ne, ne bazăm pe legislație existentă și pe iniți... vrem să, să uh, avem un impact global major, așa cum uh, spunea și Comisia, pentru că uh, piețele financiare sunt uh, globale. și am avea un, un sistem de repere, de benchmark-uri. Însă, înainte de asta, trebuie să știm ce, despre ce vorbim, cum folosim indicatorii și cum raportăm. Și acesta este uh, scopul acestui uh, pachet uh, privind finanțarea durabilă și în spatele propunerii privind taxonomia. Mulțumesc, Bas, Bas Caut. Mulțumesc, n-aș avea mult de adăugat. Mulțumesc tuturor colegilor pentru participare. Am ascultat diferite comentarii și am senzația că uh, suntem de acord referitor la direcția în care trebuie să lucrăm. Va trebui să găsim uh, compromisurile, însă uh, simt că suntem sprijiniți în ceea ce privește direcția. După cum spunea și Sirpa, coerența între cele trei pachete este esențială. Um, și în ceea ce privește dezvăluirile, e foarte clar că ce facem aici nu contrazice ce se întâmplă în dosarul privind dezvăluirile. Pentru că pentru performanța în ceea ce privește taxonomia, trebuie să, să raportezi și performanța în ceea ce privește domeniul, în ceea ce privește mediul, mă scuzați. Deci e mai mult o completare. De asemenea, nu inventăm nimic. Ă, ceea ce propunem sunt obiectivele ă, sau ă, criteriile după care trebuie evaluată uh, performanța. Și acestea nu sunt termen, criterii și termeni noi. Bineînțeles, cum să stabilești punctajele la indicatori, asta face parte și din uh, grupuri de lucru specializate pentru asta. Va fi multă muncă tehnică de făcut, după cum a explicat și comisia lucrează la asta. Încă un lucru. Mă îngrijorează puțin uh, progresul de la Consiliu, deci poate că este un moment bun să punem presiune asupra Consiliului. Știm că negocierile sunt încete, mai ales pentru că uh, nu vor să uh, acorde prea multe acte delegate și unele dintre țările mai mari pe care le știm fac probleme, eu aș spune că trebuie să facem asta la această propunere. Nu poți aștepta până când să ai toate detaliile pregătite, pentru că asta ar însemna numai o amânare a acțiunii și asta este îngrijorarea noastră. Noi la Parlament lucrăm rapid, termenul pentru amendamente este săptămâna viitoare. Deci, uh, noi uh, accelerăm ritmul, sperăm că și Consiliul o va face. Uh, împreună cu coraportarea mea așteptăm cu, cu nerăbdare cooperarea cu colegii, cu comisia și așa mai departe. Și mulțumesc pentru acest, acest efort comun. Mulțumesc! Dezbat dezbaterea într-adevăr a arătat că există un nivel de convergență în ceea ce privește direcția. Rămâne să vedem detaliile mai concrete și uh, să urmărim coerența între diferitele dosare, dar cred că acest prim pas de cooperare este un succes. Vă mulțumesc tuturor și, doamnă președinte, dacă doriți Doriți să interveniți la final? Mulțumesc și eu vă felicit pentru această dezbatere și pentru participare. Ea arată că subiectul este foarte relevant. Aș vrea să vă anunț uh, calendarul. Termenul pentru amendamente este 12 decembrie la ora 5 după amiaza. Uh, amendamentele vor fi discutate pe 22 ianuarie. Votul în comisie va fi o reuniune uh, comună de de comisii va avea loc pe 20 februarie și sperăm să votăm în plen în martie. Mulțumesc foarte mult uh, tuturor pentru participare!